Progeros. Domnul președinte. Doamna președinte. Doamnelor și domnilor, deschid sesiunea plenară și în numele PPE și al socialiștilor și democraților am primit o cerere de a face niște modificări la comisii și la delegații. Lista numirilor va fi inclusă în procesul verbal al acestei sesiuni. Dacă nu sunt comentarii sau obiecții, atunci aceste numiri vor fi considerate adoptate atunci când adoptăm procesul verbal. Haideți să începem cu ordinea noastră de zi. Primul punct este o întrebare orală adresată Comisiei cu privire la ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii puse la dispoziția publicului. Și vom începe această dezbatere cu autorii întrebării orale și îi dau cuvântul domnului Sercas, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc reprezentanților comisiei care sunt prezenți aici. Știm cu toții că globalizarea economiei și criza financiară uh, internațională necesită o soluție globală.